So, dear colleagues, may we begin? Uh, Dragi colegi, am să vă rog să începem. Mă aude toată lumea? Me now. And now you, do you hear me now? Yes. E în regulă sunetul? Mă auziți? Se pare că așa este. So, may we begin by adoption? Aș vrea să începem cu adoptarea ordinii de zi. Aș vrea să vă informez că sunt propuse următoarele modificări la ordinea de zi. Punctele 4.1, 14, 15 și 18 sunt amânate. Punctul 6 va fi discutat după punctul 12. Punctul 14, raportare către comisie, va fi discuta după punctul 22. Nu văd să existe obiecții, considerăm deci ordinea de zi ca fiind adoptată, așa cum a fost ea modificată. Punctul 3, anunțuri din partea președintelui. Aș vrea să vă informez referitor la deciziile coordonatorilor. La reuniunea lor în această după-amiază, coordonatorii au luat următoarele decizii. Să verifice, pe baza regulii 39.3, adecvarea temeiului juridic, așa cum a fost el uh, oferit, este prevăzut în acordul uh, interimar uh, între colegiuitori la care s-a ajuns pe 12 februarie 2019 în ceea ce privește aliniarea propunerii omnibus. Apoi, dacă se ajunge un acord între colegiuitori între, referitor la propunerea privind uh, denunțătorii de integritate. Pe baza regulii 39.3 se va verifica adecvarea temeiului juridic cum este prevăzut în acordul provizoriu. În al treilea rând, să invităm Comisia să prezinte și să discute în fața Comisiei uh, noua, noul anunț referitor la stadiul de pregătire către părțile interesate cu uh, denumirea retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană și reguli în uh, justiția civilă și dreptul privat internațional. În al patrulea rând, să se, anu să se anuleze mm, audierea publică privind recuperarea datoriilor, inclusă în planificarea pentru, de audieri uh, pentru prima parte a lui 2019. În al cincelea rând, să invităm un reprezentant al grupului de experți la nivel înalt la o reuniune viitoare, în loc să ținem um, audierea privind inteligența artificială. Data va fi confirm, urmează să fie confirmată. Și nu în ultimul rând, votul privind acordul provizoriu în urma negocierilor interinstituționale privind uh, dreptul de autor pe piața digitală, urmează să fie ținut în timpul unei reuniuni extraordinare a comisiei noastre pe 26 uh, februarie, probabil la ora 15 atât în ceea ce privește anunțurile. Continuăm cu voturile. Sper că toată lumea și-a adus cartelele de vot și le-a introdus în consola de vot. Votăm întâi So, uh, we are at item 4.2. Suntem la punctul 4.2, Fondul pentru Azil și Migrație. Înainte de vot, aș dori să îi dau cuvântul raportorului, domnul Breton, dacă dorește să intervină. Oui, merci, monsieur le président. Oui, je, je souhaite... Mulțumesc, domnule președinte. Da, aș dori să intervin foarte pe scurt. Obiectivul acestei propuneri este să se creeze un fond de azil și migrație în locul fondului actual pentru migrație, azil și integrare. Obiectivul este să se asigure gestiunea financiară a fluxurilor migratorii. N-am să vă dau um, argumente de fond sau opinii. Uh, noi trebuie să discutăm chestiunile juridice. Articolele 78 și 79 din TFUE sunt potrivite pentru că uh, se bazează pe politica comună de imigrație, însă există uh, îndoiel în ceea ce privește articolul 80. Articolul 80 este foarte general vorbește despre un principiu al solidarității, de o partajare echitabilă a responsabilităților între statele membre, inclusiv din punct de vedere financiar, atunci când este necesar. Deci un articol vag și din acest motiv eu nu sunt convins că articolul 80 uh, este potrivit. Este un articol um, cu un obiectiv foarte general, un pic vag, pentru a constitui un temei juridic, cu atât mai mult, cu cât nu adaugă nimic la 78 și 79. În al doilea rând, dacă vrem să-l considerăm ca un temei juridic um, separat, cred că am contrazice jurisprudența curții, într-un caz din 2009, care amintește că temei, uh, nu este acceptabil un temei, uh, un temei uh, juridic multiplu în cazul în care, decât în cazul în care uh, obiectivele urmărite sunt uh, multiple, iar aici obiectivul este unul singur. Iar apoi regulamentul, atunci când s-a adoptat regulamentul privind fondul precedent, uh, nu s-a uh, folosit ca temei juridic articolul 80. Uh, această opțiune a fost uh, aleasă după ce se dezbătuse îndelung. S-a discutat dacă ar trebui să se adauge atunci uh, articolul 80 la temeiul juridic și decizia a fost luată să nu se întâmple acest lucru. Însă, invers, o rezoluție a Parlamentului European din 26 martie 2016 privind situația din Mediterană a formulat dorința să se adauge articolul 80 uh, la articolele 78 și 79, dar a fost numai o dorință. Temeiul juridic uh, este uh, ceva ce nu se alege după, după voie. Pentru 78 și 79 nicio problemă, însă pentru a ști dacă adăugăm articolul 80, eu recomand vot negativ. Mi-aș dori de asemenea să avem um, o, un aviz al serviciului juridic. Mulțumesc! Doamna Hautala, da, nu sunt foarte sigură despre ce vorbește colegul Breton. Eu cred că trebuie să discutăm dacă vrem să adăugăm sau dacă vrem să adăugăm un temei juridic la această propunere. Nu vorbim despre poziția raportorului. Dar, bineînțeles, întotdeauna e bine ca colegii să ne explice situația. Serviciul juridic poate interveni? Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, cred că trebuie să amintim ce este un temei juridic. Un temei juridic este o dispoziție a tratatelor care permite instituțiilor să ia decizii. Asta este un temei juridic, nu e mai complicat decât atât. Asta înseamnă că un temei juridic este întotdeauna o prevedere din tratat care prevede o procedură de luare de decizii. Dacă ne uităm la articolul 80, nu este prevăzută o procedură pentru luarea deciziilor. Articolul 80 definește un obiectiv, un obiectiv ce se uh, alătură obiectivelor individuale din articolele 77, 78, 79, care se referă la trecerile de frontieră, azil, uh, și la migrație. Tocmai de aceea există un articol 80 separat. Principiul solidarității se aplică celor trei articole precedente. Noi considerăm că articolul 80 în sine nu constituie un temei juridic. În ceea ce privește ideea uh, ce stă în spatele propunerii Comisiei Libe de a adăuga acest articol la temeiul juridic, bineînțeles, nu pot exista consecințe juridice negative. Nu se întâmplă nimic, practic. În ceea ce se va întâmpla, probabil, este că în momentul în care va trebui să se scrie actul normativ și juriștii lingviști din diferitele instituții vor folosi modelele pentru actele normative ale Uniunii, vom vedea că temeiul juridic trebuie menționat, iar articolul 80 va putea fi citat, dar nu în um, referințele actelor uh, normative. Conținutul actului uh, legislativ face legătură la tratate din punct de vedere al conținutului, deci nu este um, Asta nu constituie o problemă, dar nu este, articolul 80 nu este un, artic, un temei juridic. Mulțumesc. Am auzit uh, propunerea raportorului de a nu adăuga articolul 80 uh, din uh, tratat ca temei juridic. Am spus asta numai pentru ca toată lumea să știe foarte bine ce votăm. Deci cine nu dorește articolul 80 votează pentru, ca să fie clar. Cei care doresc articolul 80 trebuie să voteze împotrivă. A înțeles toată lumea? Foarte bine. Deschidem votul. It uh, has been rejected. Se respinge. Ceea ce înseamnă că am votat pentru adăugarea articolului 80 ca temei juridic. Apoi, punctul 4.3 pregătirea față de riscurile în sectorul electricității. Domnule Le Breton, doriți să interveniți? Da, foarte pe scurt. Nu cred că există probleme. E o propunere de rezoluție care stabilește reguli comune pentru cooperarea transfrontalieră între statele membre pentru a preveni și a face, fa face față crizelor în domeniul electricității. Temeiul juridic este 194 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și este articolul corect, pentru că este cel care se referă la energie la, și la aprovizionarea energetică a Uniunii Europene. Deci articolul este cel potrivit. So, uh, you have heard the proposal. Deci ați auzit propunerea, spune președintele, deschid votul. and it has been adopted. Și se adoptă. Felicitări uh, raportorului, domnului Le Breton. Iar noi continuăm uh, reuniunea cu ușile închise. Cine nu are dreptul să participe la aceste reuniuni cu ușile închise, este rugat să părăsească sala.